Państwa, możemy chyba, czy powinniśmy już rozpocząć, bo zbliża się prawie kwadrans akademicki. Ja... Vă propun să începem reuniunea, pentru că deja a expirat sfertul academic. Sper că nu v-a speriat uh, dosarul acesta gros uh, pe care îl aveți înainte. Așa e tradiția la noi. La sfârșitul anului uh, parlamentar, înaintea vacanței, încercăm să închidem cât mai multe dosare ca să putem merge liniștiți în concediu și cu conștiința împăcată. Însă, nădejdea mea este că n-ați plecat deja în concediu, vacanța începe peste câteva zile abia. Avem o ordine de zi destul de încărcată, însă sper să reușim să o ducem la bun sfârșit dacă reușim să colaborăm cât mai bine și mulțumite și eforturilor organizatorice ale colegilor de la secretariat. La ordinea de zi, cred că nu aveți observații și dacă nu, atunci o să vă ofer eu câteva informații. Avem uh, interpretare în 16 limbi astăzi. Domnul Glesos nu este în sală, din câte văd. Așadar, uh, ceea ce voiam să vă spun, domnul Emanuel Glesos și-a dat demisia din Parlamentul European și îi transmit uh, mult succes în viitoarea sa activitate, mulțumindu-i în același timp pentru contribuțiile sale la activitatea com uh, comisiei noastre. A fost uh, un coleg extrem de activ și să sperăm că și pe viitor vom avea colegi la fel de activi. Cu atât mai activ cu cât să nu uităm ce vârstă avea domnul Glesos. Și domnul, doamna Paulsen uh, își încheie mandatul în data de 30 septembrie, așadar uh, domnia sa ne va mai rămâne alături o vreme, se ocupă de două dosare importante, dar cu siguranță o să ne lipsească mult. Însă urările de rămas bun le vom face propriu-zis în luna septembrie. Am fost informați că trebuie să adoptăm o corecție pe marginea a trei regulamente din cadrul PAC, potrivit regulii 231 din uh, regulamentul uh, de procedură. Iată care sunt uh, aceste corigenda. Mai întâi, regulamentul 1308-13 privitor la Organizația Comună a Pieței, care trebuie corectat în trei locuri. La articolul 230 alinatul 1, punctele C și E, precum și la anexele 2, la uh, apendicele, la apendicele 2 de la anexa 7. și la momentul la care s-a făcut consolidarea textului au fost uh, omise câteva elemente care se regăsesc în uh, tabelul cu patru coloane. De asemenea, avem o propunere de corectură la regulamentul 1305 din 2013 privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală, la articolul 59 alinatul 4 și la anexa 6. Aceste modificări uh, vor trebui să fie adoptate mai întâi în comisie și apoi în plenară și de aceea vi le prezint acum. Dacă până la sfârșitul lucrărilor uh, noastre nu veți înainta obiecții, atunci le voi considera adoptate aceste corecturi. E vorba de probleme strict tehnice, însă potrivit procedurii trebuie să ne pronunțăm. Și acum trec la procesul verbal pentru ședințele din uh, mai și iunie. 26-28 mai și respectiv 8 iunie. Dacă nu aveți observații, considerăm adoptat uh, adoptate procesele verbale pentru cele două ședințe. Și acum trecem la prezentarea raportului misiunii AGRI la expoziția de la Milano, mm, misiunea care s-a desfășurat în perioada 17-19 iunie. Și aici vom primi informații în urma acestei deplasări de la doamna Aguilera Garcia. Eu am fost președinte pentru prima parte a acestei delegații, după care doamna Aguilera Garcia a preluat președinția. Din păcate, domnul Del Castro, din motive personale, din păcate nu a putut să participe la misiunea noastră. Motiv pentru care delegația noastră nu a fost uh, cu adevărat completă, așa încât poate că n-ar strica să repetăm această deplasare. Asta este, așa s-a întâmplat, se mai întâmplă. și aș dori să fac... Uh, am, am făcut câteva, câteva observații eu, dar acum îi dau cuvântul doamnei Aguilera Garcia. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut ocazia să continui eu uh, vizita noastră la expoziția de la Milano după plecarea domnului președinte Totul se regăsește în documentul pe care l-a pregătit cu mare profesionalism secretariatul. Vreau, în primul rând, uh, uh, să felicit secretariatul pentru munca lor, atât în cadrul vizitei, cât și pentru faptul că au găsit uh, cele mai bune locuri în care să mergem, cele mai interesante pavilioane și, de asemenea, că ne-au ajutat și în ziua, de, în ziua următoare la consorțiul Gorgonzola și la Muzeul Fratelii Branca. A fost foarte interesant. Am avut ocazia să vedem în profunzime uh, caracterul specific uh, al acestor locuri și apoi uh, cui se datorează această denumire foarte recunoscută a consorțului Gorgonzola. Domnul președinte, v-am spus um, că în ultima parte domnul președinte a trebuit um, să plece și în plus uh, ne-a lipsit și Paolo în cadrul acestei vizite, pentru că el este un fel de alma mater. El a lucrat foarte mult în acest proiect și până la urmă, din motive personale, n-a putut să fie prezent. Au fost reprezentate toate grupurile. Vă spun că experiența a fost într-adevăr foarte interesantă. Până la urmă, ni s-a părut că a fost foarte puțin timp la dispoziție. Am fost în pavilioane, unde um, prezentarea a fost foarte interesantă și am putut vedea că era vorba nu doar de o expoziție universală, care este foarte frumoasă, dar e vorba și de o muncă internă foarte importantă pe care comisia noastră va trebui să o monitoriza, să monitorizeze, pentru că sunt multe de spus, multe de remarcat la expoziția de la Milano Închei uh, prin a spune încă o dată că secretariatul a lucrat foarte bine și pot să spun în numele celor care au fost prezenți uh, că a fost o experiență foarte interesantă și eu personal vreau să mă duc din nou pentru că sunt um, foarte interesată. Oricum este un, um, un eveniment foarte interesant pentru noi, mai ales cei care ne preocupă, pe care ne preocupă um, agricultura. Mulțumesc, domnule președinte. Tak jak pani przewodnicząca stwierdziła, sprawozdanie zostało. Așa cum spunea și doamna Garcia, secretariatul va transmis uh, raportul tuturor și acum aș vrea să fac și eu câteva observații cu caracter personal. Fără discuție că această expoziție de la Milano oferă informații extrem de interesante, dar și o perspectivă foarte interesantă. Iată, de exemplu, ne-a permis să identificăm uh, tendințe interesante în domeniul arhitectonic. Pentru că arhitecții au făcut eforturi deosebite pentru a propune publicului și pentru a-l atrage clădiri extrem de interesante și o perspectivă novatoare. Prezentările au fost făcute în format electronic și au fost deosebit de interesante. În special, fără discuție, pentru tineri. De aceea o să îl rugăm pe domnul De Castro să facă o analiză a acestei experiențe pentru a o putea pentru a putea profita de pe urma sa. Este o experiență extrem de fructuoasă și de interesantă atât la nivel uh, european cât și la nivel internațional. Să nu uităm că sediul FAO se află la, Ram, la Roma. Și um, am putea profita și la nivelul statelor membre de această experiență, în același timp uh, preluând mesajele acestui eveniment și uh, dându-le curs. Cam atât uh, din partea mea și acum la punctul 5, dacă au sosit uh, invitații, domnul Dantea. Merci, monsieur le président. Euh, je voudrais à mon tour... Euh, mulțumesc. Aș dori să le mulțumesc uh, celor care au organizat această vizită la expoziție și, la fel ca și doamna Aguilera, consider că această expoziție Uh, va fi una care îi voi dedica câteva zile din vacanța mea, pentru că nu a fost cumva suficient timpul. Aș vrea uh, să fac câteva observații cu privire la standul uh, Comisiei Europene, al Uniunii Europene. Acum 50 de ani, de, deja de 50 de ani, Uniunea Europeană se ocupă de construirea politicii agricole comune, a politicii alimentare comune. Tema acestei expoziții universale este una foarte importantă pentru întreaga lume. Și standul uh, Comisiei Europene nu este la înălțimea acestor mize, pe de, de altfel, în parte, este în afara subiectului. Am văzut un fel de caricaturi, uh, de desene animate, uh, în care prezint un filmuleț cu o fetiță și nu mai știu ce, este destul de puțin față de răspunderea pe care o are Uniunea Europeană în aceste chestiuni Vă spun asta fără să ezit, am fost foarte dezamăgit de acest stand. Bardzo dziękuję. Vă mulțumesc. Domnule Azou. Mulțumesc, domnule președinte. Această expoziție este făcută pentru a dezvolta bunele practici de dezvoltare durabilă și pentru a găsi soluții la problemele lumii și pentru respectarea tradițiilor și așa mai departe, sună foarte bine, însă, până la urmă, e un paradox, mai ales având în vedere uh, care este politica noastră în ceea ce privește uh, liberul schimb și industrializarea agriculturii. Mi se pare că e un paradox aici. Mulțumesc foarte mult. Bardzo dziękuję. Tak jak powiedziałem, pewnie jeszcze wrócimy i będzie czas na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 Vă mulțumesc așadar. Dacă este de față doamna de la Curtea de Conturi, putem trece la punctul 5 al ordinii de zi. A sosit, vă rog. Așadar, punctul 5 de pe ordinea de zi. Ne vor fi prezentate două rapoarte speciale, două rapoarte cu caracter extraordinar, de către doamna Kirsty Kaliulaid, membră a Curții Europene de Conturi. Primul raport este raportul numărul 4 din 2015, care poartă titlul Asistența tehnică care a fost contribuția acesteia la agricultură și dezvoltarea rurală. Cel de-al doilea raport este raportul 5 din 2015. Sunt instrumentele financiare un mijloc promițător și de succes pentru domeniul dezvoltării rurale? Vă reamintesc că și comisarul de resort a făcut o amplă prezentare pe marginea acestor subiecte, așadar aceste două rapoarte și prezentări din partea Curții de Conturi vor alimenta dezbaterea noastră la momentul oportun. În data de 9 martie, coordonatorii Comisiei Agri au luat parte la o reuniune comună cu Curtea de Conturi pentru a discuta de aspectele agricole. Și în urma acestei reuniuni s-a convenit să se consolideze cooperarea dintre Comisia Agri a Parlamentului European și Curtea de Conturi, precum și schimbul de informații între cele două foruri. Motiv pentru care, pe ordinea de zi a reuniunii de astăzi, am inclus prezentarea celor două cele mai recente rapor, rapoarte. Primul dintre ele vizează asistența tehnică, este un subiect pe care l-am tratat în cadrul unei reuniuni a coordonatorilor și noi suntem de părere că asistența tehnică poate aduce o contribuție importantă pentru a corecta rata erorilor și pentru a se pune în aplicare în mod mai eficient politicile noastre. Încă o dată îi urez doamnei Caliulaid uh, bun venit și îi voi da cuvântul pentru a ne prezenta cele două rapoarte. După care, ca de obicei, vom purta o dezbatere și vom da cuvântul uh, eurodeputaților prezenți în sală, după care invitata noastră de la Curtea de Conturi va interveni din nou pentru a răspunde. Încă o dată îi urez doamnei Caliulait și colegului domniei sale de la Curtea de Conturi bun venit sunt convinsă că cooperarea noastră va fi utilă pentru ambele părți. And, uh, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și colegilor de la Comisia Agri care sunt prezenți pentru ocazia pe care mi-o dat. Înțeleg că vreți să parcurg ambele rapoarte deodată, după care să le discutăm pe amândouă împreună. Putem să facem așa. Este o ocazie specială pentru mine, pentru că, sigur, noi uh, ne cunoaștem foarte bine cu Comisia Cont, pentru că venim cu rapoarte acolo, dar Uh, să venim aici uh, în fața celor care chiar sunt legiuitori uh, în domeniul agricol e foarte interesant, așa că aștept cu interes o dezbatere bună. Raportul special, um, asistența tehnică, ce contribuție a avut la agricultură și la dezvoltarea rurală s-a concentrat pe mm, uh, gestionarea asistenței tehnice și la contribuția acesteia la politica mm, de agricultură și la de dezvoltare rurală, uh, obiectivele acestea pentru 2007 și 2013. Am mm, investigat ce activități au fost finanțate la nivel de state membre și la nivel de comisie, apoi am verificat dacă costurile au fost eligibile și dacă aranjamentele pentru măsurarea performanței de asistenței tehnice au fost corespunzătoare și eficiente. Asistența tehnică se referă la furnizarea de expertiză specifică și de finanțare pentru sprijinirea autorităților guvernamentale în obiectivul de dezvoltare a capacității administrative și cu costurile care sunt asociate cu aceasta. În timp ce costurile administrative pot să fie acoperite, asistența, finanțarea pentru asistența tehnică nu ar trebui să fie, ar trebui să fie o chestiune suplimentară. Aceasta este, um, ar trebui să aducă o o capacitate suplimentară. S-a constatat că finanțarea a fost folosită de către statele membre pentru anumite activități până la un plafon de 4% din uh, anvelopa lor pentru dezvoltare rurală. Pentru perioada 2007-2013, statele membre planificau să utilizeze 1,5 miliarde în acest fel. Pentru noua perioadă 2014-2020, cifra a crescut la 1,9 milioane. Pentru a se asigura că finanțarea pentru asistență tehnică aduce o valoare adăugată, aceasta nu ar trebui să înlocuiască cheltuielile administrative care ar fi oricum făcute de către administrațiile naționale sau europene în gestiunea lor cotidiană a programelor de sprijin. Însă, resursele menite să contribuie la cap- construirea de capacități au fost utilizate adesea pentru a um, completa bugetele administrative, finanțarea prin, pentru asistență tehnică au ajutat statele membre să-și acopere cheltuielile cu salariile pentru dezvoltare rurală într-o perioadă în care uh, bugetele administrative erau uh, sântorate în întreaga Europa. Pe, în patru din cele cinci state auditate s-au făcut, s-a văzut clar um, că uh, s-au folosit um, um, um, cheltuielile pentru fondurile pentru asistență tehnică pentru salarii. Cea mai mare parte a alocării din partea comisiei a fost cheltuită pe activități de construire de capacități și operaționale, însă există indicații uh, alarmante care arată faptul că s-au folosit uh, uh, bugetul și pentru cheltuieli administrative. Cheltuirea pentru mentenanța IT, de exemplu, a reprezentat o pondere destul de mare din bugetul pentru ATM. Bun, dezvoltarea de IT ar fi destul de acceptabilă în, în categoria asistență tehnică, dar nu și mentenanța a trebuit să fie considerată de fapt o cheltuială administrativă normală. În încheiere, adică, să rezumăm, um, atât statele membre cât și Comisia um, au um, uh, finanțat cheltuieli administrative din uh, asistența tehnică. Deși prin legislație nu se interzice o astfel de utilizare, Curtea consideră că dacă se cheltuiesc banii pentru salarii administrative naționale, și alte costuri din acestea cotidiene, atunci uh, nu este o utilizare mm, cea mai bună a finanțării. În plus, uh, banii aceștia ar fi putut să fie folosiți pentru proiecte de dezvoltare rurală la fața locului, uh, unde ar exista costuri de oportunitate mai interesante și până la urmă e vorba de mai puține investiții reale din partea administrației um, această asistență tehnică, această înțelegere a ei nu e doar um, în uh, domeniul agriculturii, ci și în alte tipuri de finanțare uh, ale Uniunii Europene. Însă nu e totul atât de negru. Curtea a constatat de asemenea că s-au finanțat activități de realizare de rețele rurale și rețelele acestea care își propun să crească cooperarea, împărtășirea de, de cunoștințe și inovare în uh, sectorul agricol, reprezintă un uh, instrument foarte bun uh, pentru asistența tehnică. În sfârșit, în ceea ce privește eligibilitatea, auditul a dezvoluit multe situații în care s-a făcut um, o finanțare nereglementară în, de la pilonul 2, asistență tehnică, în cele 5 state auditate. Au fost de asemenea probleme legate de contractare și de achizițiile publice, pentru că costurile administrative adesea sunt în comun între pilonul 1 și pilonul 2, pot să existe neînțelegeri legate de alocarea corectă a cheltuielilor către un anume fond. Problema aceasta a apărut în special în um, statele membre, unde um, nu s-a făcut um, o bună alocare uh, la pilonul 1 și faptul că aceste costuri sunt eligibile doar în temeiul pilonului 2 Um, a adus la o serie de um, proceduri administrative complexe pentru a justifica modul în care au fost alocate. Iar acestea nu au fost uh, mereu uh, corect aplicate. Cât privește evaluarea, uh, Curtea a constatat că nici Comisia, nici statele membre n-au reușit să facă un cadru de performanță corespunzător pentru a demonstra nevoia și eficiența finanțării AT. Trec acum la instrumentele financiare, dacă doriți să discutăm ambele instrumente deodată. Ja rozumiem, że przeprowadzimy dyskusję nad oboma sprawozdaniami razem, także, także... Da, v-aș propune să abordăm ambele rapoarte odată și apoi să uh, organizăm dezbaterea. Deci vă rog să treceți la al doilea raport. Bun. Acum, în ce privește instrumentele financiare, dacă acestea sunt sau nu un instrument uh, util și de succes în domeniul uh, acesta. Într-un moment de limitări fiscale impuse asupra bugetelor publice, realizarea unor mm, număr mai mare de investiții cu bani mai publici mai puțin este de mare importanță. Instrumentele financiare au potențialul de a îmbunătăți utilizarea resurselor sărace publice prin furnizarea de finanțare pentru mai multe investiții în cadrul aceluiași buget. Fondurile se așteaptă să fie reutilizate și să stimuleze uh, îndeplinirea obiectivelor de politice prin atragerea uh, unui capital public și privat suplimentar, numitul efect de pârghie. În domeniul acesta al dezvoltării rurale, statele membre au instituit 11 fonduri de garanție și 3 fonduri de împrumut între 2009 și 2014, iar UE și statele membre au investit circa 700 de milioane până în 2013. Pentru noua perioadă, Comisia Europeană și statele membre s-au angajat să uh, folosească cel puțin de două ori mai mult uh, în uh, domeniile de investiții cheie. Principele, principalele noastre teme de auditare au fost uh, instrumentele financiare, dacă au fost constituite și capitalizate adecvat în perioada de programare 2007-2013, dacă au funcționat bine și dacă au adus necesarele îmbunătățiri. n a rezultat foarte clar, potrivit uh, uh, evaluărilor noastre în ceea ce privește instituirea și capitalizarea acestor uh, investiții, uh, că ele au uh, creat, uh, au, au fost într-adevăr utile pentru perioada 2007-2013. Și analiza pe care am făcut-o noi împreună cu autoritățile statelor membre arată că în domeniul acesta al instrumentelor folosite pentru sectorul agricol nu s-au făcut evaluările necesare în anumite cazuri, instrumentele financiare au contribuit la uh, ușurarea acelei reguli N plus 2 de dezangajare. Regulile de cheltuire sunt avantajoase pentru statele membre în cazul instrumentelor financiare. Suma totală estimată a putea fi plătită în avans din, în fond a fost uh, deosebit de interesantă pentru statele membre. Contribuțiile la instrumentele financiare sunt tratate ca o cheltuială suportată, dar nu au ajuns cu adevărat la beneficiari. În scopuri contabile, Comisia le îndepărtează din uh, categoria costurilor suportate, însă ele rămân ca avansuri rambursate uh, și uh, asta în ceea ce privește tratamentul tranzacțiilor. Regula aplicabilă de cheltuire a acestor fonduri a arătat că nu s-au uh, depășit uh, capitalul, nu s-a depășit capitalul plătit și s-a considerat uneori că, potrivit uh, evaluărilor de risc, utilizarea acestor instrumente era 100% riscantă, lucru care este absurd. Am, considerat, am constatat de asemenea că 421 de milioane de euro au fost plătite în capitalul acestor fonduri de garantare și considerăm că toate garanțiile de circa 250 de milioane de euro ar fi putut fi acoperite din capitalul maxim plătit de 50 de milioane de euro. Motiv pentru care evaluarea curții este că s-a supracapitalizat sau supracapitalizat fondurile de garanție cu cel puțin 370 de milioane de euro, sumă care a fost înghețată fără niciun fel de contribuție pentru punerea în aplicare a politicilor Uniunii Europene. Auzim adesea că instrumentele financiare trebuie să fie utilizate mai mult cu bani mai puțin. În cazul dezvoltării rurale s-a întâmplat tocmai pe dos. Instrumentele financiare trebuie să ofere avantaje potențiale pentru răsturnarea efectului de pârghie. Fondurile ar putea să reutilizeze uh, banii suplimentari crearea, pentru crearea acestor fonduri și să atragă capital public și privat suplimentar. Curtea a constatat și poate demonstra acest lucru că factorul de răsturnare și că factorul de pârghie nu au fost suficiente în cazul utilizării acestor fonduri pentru perioada 2007-2013. Statele membre au făcut prea puțin pentru a obține efectul de pârghie. Nu au fost prea mulți bani incluși în fondurile acestea, bani privați, pentru a putea contribui cu adevărat. Același lucru se poate spune și de fondurile publice pentru dezvoltarea rurală. Prin urmare, am tras concluzia că instrumentele financiare nu au funcționat așa cum ne-am fi așteptat și, prin urmare, nu au, fost, uh, nu au produs uh, avantajele potențiale de pline din punctul de vedere al celor două exper- efecte de răsturnare și de pârghie. Nu există nici sistemele adecvate la nivelul statelor membre pentru a oferi datele necesare încât să putem evalua dacă cele două efecte au fost realizate. Mai mult, aceste instrumente financiare au fost astfel constituite încât banii publici să fie folosiți pentru utilizarea altor bani publici, anume granturile. Pentru toate instrumentele financiare implementate în 2007-2013 de către statele membre pe care le-am vizitat, Curtea a constatat că numai candidații pentru granturi l-au accesat. În rest, a, a fost uh, doar o parte de uh, sume de instrument din, uh, din instrumentele financiare, restul au fost granturi. Or, nu ar fi corect ca doar acestea să poartă riscurile pentru proiectele realizate, însă așa s-a întâmplat în practică. Pentru perioada 2007-2013 am analizat dacă s-ar putea preveni uh, problemele întâmpinate în acea perioadă am putea preveni eventual uh, apariția din nou a acestor probleme în perioada următoare. Există probleme legate de plățile din, uh, în aceste fonduri și aici uh, am dorit ca Comisia să acorde mai multă importanță. Sunt însă și probleme legate care nu, de, probleme care nu au fost abordate. De exemplu, condițiile de finanțare salutăm inițiativa domnului comisar Hogan de a se utiliza mai intens aceste instrumente financiare în perioada următoare și aș reitera și faptul că e necesar să existe instrumente financiare nu doar mai multe, ci și mai bune. A realizarea celor două efecte de răsturnare și de pârghie nu sunt cu nimic mai puțin importante decât utilizarea propriu-zisă a instrumentelor financiare. Vă mulțumesc că ați ascultat aceste rapoarte strict tehnice realizate de Curtea de Conturi. Vă mulțumesc. Așa cum uh, spuneam la început, vă propun să trecem la intervențiile doamnelor și domnilor deputați acum. Domnul Iara, vă rog. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank auch an die Vertreter des Rechnungshofes, dass wir heute diskutieren können. Weil mulțumesc uh, foarte mult, uh, mulțumesc invitațiilor noștri din partea Curții de Conturi. E foarte bine că discutăm aceste lucruri cum să spun, dumneavoastră venit aici cu dovezi clare. Noi facem evaluări din punct de vedere administrativ și avem un dialog care sperăm să funcționeze foarte bine. Mulțumesc foarte mult și domnului președinte pentru că a continuat această tradiție a dialogului și sperăm că vom putea să analizăm în detaliu conținutul este aproape, mi-a fost imposibil să citesc totul până acum, dar din punct de vedere al asistenței tehnice, de exemplu, dacă am înțeles bine, noi sau altcineva va trebui să analizăm uh, cadrul uh, în care lucrurile acestea se desfășoară, pentru că foarte multe lucruri se lasă la latitudinea statelor membre. Cred că ceea ce încercați să ne spuneți este că ar trebui să fim atenți la uh, felul în care se cheltuie banii, pentru că în uh, Uh, cadrul stabilit nu se precizează destinațiile acestor fonduri. Apoi avem al doilea raport și aici ai ceva ce nu înțeleg foarte bine. E vorba de supracapitalizarea de care vorbeați uh, ca fiind un risc. Ei, nu înțeleg de ce, e un risc, e un lucru rău, e un lucru bun, este bine că obținem mai mulți bani decât uh, ne-am propus sau e un lucru rău? În uh, domeniul agricol, dacă avem fonduri de acest tip, uh, trebuie să ne asigurăm că banii sunt cheltuiți cum se cuvine. Aveți însă vreun exemplu pentru a ne uh, arăta care proiecte au fost realizate sau ce tipuri de proiecte pot avea succes. Cu acest efect de pârghie de care vorbeați, trebuie să ne obișnuim încă n ar fi foarte utile niște exemple care să ilustreze un felul corect de funcționare a lucrurilor. Și o ultimă observație sau comentariu. Instrumentele financiare în dezvoltarea uh, rurală sunt foarte importante pentru noi și pentru zonele rămase în urmă și de aceea mă deranjează să văd, să văd că am pus fonduri la dispoziție dar acestea nu s-au plătit. Cred că există și exemple bune pe care le putem folosi pentru că sunt foarte multe zone în Uniunea Europeană care sunt rămase în urmă și trebuie să ne ajungă din urmă. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să îi mulțumesc uh, doamnei reprezentanta curții pentru prezență și pentru prezentarea făcută. Aș vrut să menționez și eu uh, câteva aspecte unde mi-ar trebui niște lămuriri și aș vrea să prezint câteva comentarii cu privire la subiectul instrumentelor uh, financiare. Eu am făcut parte și dintr-un guvern regional și am ceva experiență în acest sens. Ați vorbit um, despre asistența tehnică și ați spus că acest sprijin, această asistență uh, tehnică, aceste finanțe, poate că nu s-a făcut uh, foarte bine, s-a alocat foarte corect, dar ați spus că au reprezentat o pondere prea mare că o o parte din aceste cheltuieli au fost uh, uh, cheltuieli administrative. Deci, în programa anterioară de programare, 2007-2013, cea care este examinată acum, că prea mult s-a folosit uh, um, pentru cheltuieli administrative. Din câte înțeleg eu, nu se interzice acest lucru, însă um, modul în care privește lucrurile Curtea de Conturi este că aceasta n-ar fi cea mai bună modalitate de cheltuire a banilor aceștia care erau inițial prevăzuți pentru asistență tehnică. Deci nu este interzis, însă reprezintă o modalitate în care n-ar trebui să se cheltuiască banii. Am înțeles că acest lucru s-a întâmplat în majoritatea statelor, dar cred că acest lucru se datorează pentru că nu se înțelege foarte bine um, destinația, unde ar trebui să se aloce această finanțare pentru asistență tehnică. Cred că nu se definește prea bine conceptul și în plus există diferențe mari între cheltuielile din primul pilon și din um, cel de-al doilea pilon. Iar în ceea ce privește instrumentele financiare, dacă am înțeles bine, ați spus că nu au funcționat bine nici în perioada anterioară de programare. Nu au funcționat bine pentru că aceste fonduri, aceste instrumente financiare, aveau ca obiectiv uh, principal să atragă fonduri private, noi, și prin aceasta să creeze un buget mai mare pentru agricultură și dezvoltare rurală. Bun, asta ar fi fost situația ideală, dar examinăm o perioadă de finanțare, aceasta din 2007-2013, în care um, sectorul financiar european a trecut printr-o criză gravă. La mine în țară, criza aceasta a fost deosebit de gravă și de aceea nu existau posibilități de a se face această uh, atragere de fonduri noi în care ar fi uh, reprezentat un succes pentru instrumentele financiare. Cred că dincolo de gestiunea, fie ea bună sau nu, cred că dincolo de probleme legate de gestiune, cred că ciclul economic care a, a fost marcat de criza financiară prin care a trecut Europa, acesta a avut uh, un, uh, un efect negativ, uh, n-a dus la atragerea de fonduri private care ar fi Um, uh, reprezentat o creștere a bugetului pentru agricultură. Deci, ați spus că această, uh, această finanțare s-a folosit pentru finanțarea de, de subvenții. Nu existau, uh, nu exista nicio modalitate de finanțare deloc prin sectorul privat. Deci dacă uh, ne gândim, dacă ne gândim uh, la această situație ca un instantaneu, n-ar fi corect, pentru că trebuie să ne gândim că de multe ori nu existau posibilități de finanțare, finanțarea sistemului agricol, de aceea a trebuit să se recurgă la acesta. De aceea, instrumentele finanțare au reprezentat un fel de completare la subvențiile acordate. Poate că în altă situație lucrurile ar fi stat altfel, dar din punctul meu de vedere, eu cred că ciclul acesta economic deosebit de negativ a avut mult de a face aici. Vreau să văd și cum interpretați dumneavoastră lucrurile, pentru că opinia dumneavoastră e importantă pentru mine. Oui, merci, monsieur le président. Alors, pour... Domnule Zo, mulțumesc, domnule președinte. Cele două rapoarte demonstrează că instrumentele folosite pentru a înlocui măsurile de sprijin direct sunt în același timp costisitoare și ineficiente. Majoritatea dintre dumneavoastră știu foarte bine lucrul acesta și totuși urmează acest delir al Comisiei Europene. Măsurile de reglementare a volumului și prețului este a fost sacrificat, au fost sacrificate în uh, favoarea altor măsuri de dezvoltare rurală. Ele mobilizează fonduri foarte ample pentru a obține rezultate practic zero în beneficiul agricultorilor noștri. Agricultorii noștri își smulg părul din cap, pentru că constată că nu sunt ajutați în niciun fel pentru a depăși această criză majoră cu care se confruntă. Este o mare dezamăgire punctul de vedere al Comisiei Agri din acest punct de vedere. Mr. Lupa. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti auditorumo atstoviai už pateiktą ataskaitą. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc doamnei președinte, doamnei ă, din partea Curții de Conturi pentru informațiile puse la dispoziție. Cred că după ce citim rapoartele acestea în detaliu, o să avem mai multe întrebări pe care poate le vom putea adresa în scris, mai multe decât vom adresa acum uh, verbal. Am dorit ca finanțarea să se realizeze și din fonduri publice și din fonduri private, cu rezultate cât mai bune. Dumneavoastră însă spuneați că n-ați avut ocazia să verificați dacă asistența tehnică a fost furnizată uh, corect. Poate n-am înțeles eu bine. Chiar asta ați vrut să spuneți? Pentru că dacă nu este clar dacă asistența tehnică a fost furnizată corect sau nu, potrivit regulilor sau nu, atunci va trebui să se facă o analiză, să se vadă dacă s-a ales metodologia corectă, dacă s-au aplicat procedurile corecte. Eu cred că trebuie văzut unde anume rezidă problema, în lipsa de timp, poate, sau în lipsa resurselor necesare. Și eu am fost uh, am făcut parte dintr-un uh, consiliu regional și am avut chiar ocazia, în cursul activității mele, să pun în aplicare un astfel de program de dezvoltare rurală. Pentru multe dintre statele membre mai noi, cum este și Lituania, care a aderat în 2004, această perioadă 2007-2013 a fost prima perioadă în care am pus în aplicare programele acestea și am fost nevoit să învățăm de la zero foarte multe lucruri și ne-am dat seama atunci cât de mult trebuie făcut pentru o punere corectă în aplicare a acestor programe. A trebuit să analizăm uh, toate detaliile, să înțelegem exact ce anume, cum trebuie procedat, ce trebuie făcut ca să obținem rezultatele optime. Am încercat să atragem investiții private și din experiență vă pot spune că zonele, în zonele rurale această uh, acest raport de 50% public, 50% privat nu are nicio legătură cu realitatea. Foarte puțini oameni din zonele rurale au cu adevărat fondurile necesare pentru a investi într-o afacere în agricultură. Pur și simplu oamenii nu au bani. De aceea am cerut permisiunea de a avea un raport măcar 60, deci măcar 65% din fondurile publice și doar 35% din fondurile private. Și cred că ar trebui să menținem această posibilitate și pe viitor, fiindcă există regiuni în care situația este mult mai complicată. În uh, alte regiuni unde lucrurile stau mai bine, putem menține rata de 50-50%. În alte cazuri, uh, înțeleg că s-au folosit banii pe o perioadă mult mai îndelungată decât durata propriu-zisă a programului. Poate că e adevărat că uneori statele membre au abuzat un pic de aceste uh, permisiuni. Poate că au primit de la comisie bani din diverse fonduri și nu le-au transferat uh, către beneficiari, păstrându-le pe o durată mai uh, lungă, jumătate de an, un an, și atunci beneficiarul a avut de suferit. Și cred că asupra acestui gen de abuzuri ar trebui să ne concentrăm. Trebuie să ne asigurăm că, din momentul în care statul membru primește banii din fondurile de la Comisie, îi trimite imediat către beneficiari. Am două observații de făcut. Mai întâi aș vrea să mulțumesc uh, reprezentanților Curții de Conturi pentru cele două rapoarte. Rare ori am văzut rapoarte atât de bine structurate și de ușor de înțeles, conțin informații deloc vagi, cât se poate de pertinente și de clare, chiar și pentru aceia care nu sunt neapărat experți în domeniu. Sunt documente excepționale și nu faceți nici economie de critici, când vorbiți de utilizarea greșită sau abuzivă a fondurilor. E adevărat, s-a întâmplat ca banii europeni să fie folosiți pentru altceva decât uh, fusese răluați. Așadar, n-ați spus lucrul acesta așa printre rânduri, ci l-ați spus clar și concis și vă mulțumim pentru asta. Vorbiți despre un lucru particular uh, în ultima propoziție din, uh, unul dintre cele două rapoarte. Spuneți acolo că această politică ar trebui să fie considerată exit, la recomandarea 6 din, de la pagina 40. Nu înțelegem la ce vă referiți, poate ne explicați. Comisia, într-o etapă timpurie, spuneți acolo, trebuie să se gândească la, citez, exit nu mi este foarte limpede la ce vă referiți. Vorbiți, practic, de instrumentele financiare, că spuneți cumva că acestea ar trebui, la acestea ar trebui să se renunțe pur și simplu cu totul. Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns și încă o dată pentru rapoarte. Ustăria. Mulțumesc, domnule președinte, și eu uh, aș dori să mulțumesc pentru aceste două rapoarte pe care le aveam înainte. În general, uh, rapoartele acestea, bineînțeles că se concentrează dacă banii s-au cheltuit cât de cât bine, așa cum a prevăzut chiar Comisia. Însă, pe acest context, aș dori să avem și un, uh, o dezbatere cu privire la modul în care banii aceștia au un efect uh, pozitiv sau nu asupra lumii rurale și asupra agricultorilor, pentru că, până la urmă, dacă vorbim despre asistență tehnică, vorbim despre bani publici pe care Comisia îi pune Uh, la alocă pentru această asistență pentru a înlocui o asistență tehnică în care era acordată de către instituțiile publice și de agențiile guvernelor. Deci, mie mi se pare că aceasta este principala problemă pe care ar trebui să o discutăm. Dacă într-adevăr este eficient să luăm bani publici pentru a înființa niște servicii de sprijin tehnic, de asistență tehnică pentru agricultură, pentru agricultori și agricultoare, uh, pentru a înlocui serviciile acordate de către guverne. Pentru că, până la urmă, nu avem de-a face decât cu o precarizare mai mare și de servicii publice mai proaste. Și încă o chestiune care trebuie discutată vis-a-vis -vis de instrumentele financiare, cred că e vorba de cam același lucru. A trebuit să vedem dacă, într-adevăr, banii aceștia se folosesc pentru a se menține, pentru a se păstra activitatea agrară și pentru a se promova cu adevărat o dezvoltare rurală durabilă. Eu cred că niciuna dintre, niciun dintre obiective nu se realizează prin aceste fonduri. Și misiunea um, curții de conturi până la urmă este dacă cu resursele, dacă resursele se folosesc bine sau nu, dar cred că din punct de vedere politic Comisia trebuie să meargă dincolo de aceste chestiuni, să evalueze lucrurile. Mulțumesc. Pani Herr Vorsitzender, vielen herzlichen Dank. Ja, ich möchte... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru acest uh, raport foarte critic și vreau să vă pun câteva întrebări referitoare la graficul de la pagina 16. Ați uh, pus aici uh, cheltuielile din 2012-2013 și cred că astfel am ajunge la un 28% creștere. ce înseamnă asta pentru zonele rurale. E vorba de bani care trebuie utilizați uh, la fața locului în uh, scopuri foarte bine definite. Eu cred că acest lucru nu este neapărat în beneficiul uh, dezvoltării rurale. Iar la pagina 47 spuneți că un aspect foarte important în cadrul uh, fondurilor FEDER pentru asistență tehnică există măsuri care pot fi luate pentru ajutorarea zonelor rurale. În, Germania nu știu cum ar funcționa acest uh, lucru. Aici nu se face distinția între măsurile agricole și măsurile rurale și cred că ar trebui să ne întrebăm dacă această metodă de finanțare n-ar putea fi totuși regândită. Înainte de a-i da cuvântul și reprezentantului Comisiei, aș dori să adresez și eu câteva întrebări. Și pornesc de la cele spuse de colegul care a vorbit înaintea mea. Care este procentul bugetului uh, alocat asistenței tehnice? Care este de asemenea repartizarea acestuia între vechile și noile state membre? deoarece în noile state membre asistența tehnică în sectorul transferului de know-how ar trebui să crească, pentru că e foarte mare nevoie de aceasta în special în domeniul programelor de dezvoltare rurală, care sunt extrem de diverse și care necesită mai multă asistență tehnică și de conținut. După părerea mea, asistența tehnică este deosebit de necesară și de importantă în ciuda criticilor aduse acesteia. Însă, să nu uităm că ea permite un transfer de cunoștințe, de know-how, Uh, oferă soluții și când spun asta mă bazez pe propria mea experiență, întrucât uh, am uh, avut ocazia de a lucra eu însumi anterior în acest domeniu. Prin urmare, posibilitatea de a avea în permanență un contact cu Comisia este foarte important pentru cei din statele membre și la fel de importantă este și monitorizarea Comisiei, pentru că adesea, așa cum spunea și colegul înaintea mea, în statele membre uneori lucrurile nu sunt foarte clare și uh, se amestecă um, eventual uh, cheltuielile din buget cu alte tipuri de cheltuieli. Pur și simplu din necunoaștere în unele cazuri, de aceea legătura constantă cu comisia este deosebit de importantă. Și aș dori să știu dacă a existat și intervenția unor experți externi uh, în ceea ce privește această transmitere de informații și de know-how, de cunoaștere. Referitor acum la instrumentele financiare propriu-zise. Acestea vor putea folosi, se vor putea folosi mai mult decât perioada prevăzută inițial. Regula N plus 2 este prea limitativă. Instrumentele financiare au un efect de rotație și vor putea să fie utilizați pe, utilizate pe o uh, perioadă mai îndelungată. Mă gândesc, de exemplu, la proiectele Băncii Mondiale. Comisia monitorizează prima etapă din uh, utilizarea acestor fonduri, însă în etapele următoare se folosesc uh, vechile proceduri Experiența acumulată în acest domeniu, și aici fac trimitere și la implicarea Băncii Mondiale, a Băncii Centrale Europene, toate experiențele analizate s-au dovedit extrem de utile și cred că este foarte important să facem o evaluare a acestor instrumente financiare acum. Putem considera că suntem într-o etapă de program pilot a acestor instrumente financiare pe care le vom putea folosi în perioada următoare de programare la o scară mult mai largă. Și acum îi dau cuvântul domnului Aldo Lungo din partea Digi Agri, după care voi da cuvântul reprezentanților Curții de Conturi. Vă rog. Președinte, grație. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru că ne-ați oferit ocazia de a interveni în această dezbatere atât de interesantă. Îi mulțumesc de asemenea doamnei Caliulaid din partea Curții de Conturi, pentru cele două rapoarte deosebit de interesante, pe care și Comisia le-a analizat cu tot uh, interesul. Am să mă refer întâi la primul uh, raport privitor la asistența tehnică și aș spune în general că Comisia salută acest raport, acceptând toate recomandările făcute, cu o singură excepție, asupra căreia voi reveni mai concret ceva mai încolo. Însă, înainte de a mă referi la fiecare recomandare în parte, aș dori să fac o observație generală care se leagă de ceea ce spuneați dumneavoastră, domnule președinte, și colegii din comisie. În ce privește asistența tehnică, am pune accentul pe faptul că aceasta, în cadrul politicii agricole, este menită să susțină și să dezvolte capacitatea administrativă, putând să financeze activitățile care sunt venite să pună mai bine în aplicare politica de uh, dezvoltare rurală. Acesta este obiectivul propunerii acestei, acestei asistențe, bună aplicare. Statele membre se bucură așadar de o anumită flexibilitate în utilizarea asistenței tehnice o flexibilitate necesară pentru a le permite să facă față unui mare număr de exigențe cu care se confruntă în realitatea de pe teren. Ținând seama și de caracterul divers al regiunilor din statele membre, pentru că domnul președinte vorbea de caracterul specific al perioadei de programare 2007-2013, cu privire la noile state membre, care s-au pomenit pentru prima dată în situația de a pune în aplicare aceste politici și sigur că pentru aceste state membre au existat alte exigențe, inclusiv din punctul de vedere al modului în care ar trebui să colaboreze cu Comisia pentru a putea pune în aplicare mai bine programele. Și apoi vin recomandările. Curtea invită Comisia să clarifice amploarea termenilor de aplicare a asistenței tehnice în statele membre în special în ce privește distinția dintre cheltuielile uh, care pot fi reportate, așa numitele capacity building, și cheltuielile administrative admisibile. Noi, așa cum uh, ne-a cerut curtea, facem în momentul de față, elaborăm în momentul de față orientări pentru buna în aplicare de către statele membre a programelor. De asemenea, Curtea cere Comisiei să impună statelor membre obligația de a comunica cheltuielile administrative în mod separat pentru ca lucrurile să fie mai clare, să se vadă mai bine unde este partea de asistență tehnică, de finanțare a asistenței tehnice destinată acestui tip de sprijin, arătând în, acel, în acest fel care este performanța finanțării respective. Pentru a da curs acestei sugestii, vom solicita pe viitor statelor membre să facă un efort suplimentar de informare, oferind informații mai detaliate în scopul de a îmbunătăți controlul asupra tipului de cheltuieli uh, suportate în uh, uh, domeniul asistenței tehnice din buget. Așadar, Comisia va face eforturi mai mari împreună cu statele membre din acest punct de vedere. Curtea, de asemenea, recomandă Comisiei și statelor membre să instituie un sistem specific de monitorizare a asistenței tehnice, asigurând o evaluare corectă a necesităților, precum și un mecanism de stabilire a obiectivelor și de măsurare a realizărilor. Asta vom face și noi, vom încuraja statele membre să pună în aplicare, să creeze sistemele necesare pentru monitorizarea utilizării asistenței tehnice și, pe termen mai lung, Comisia va utiliza indicatori pentru a reflecta mai bine contribuția în materie de asistență tehnică la aplicarea programelor de dezvoltare rurale. Și astfel cred că putem răspunde și unora dintre îngrijorările exprimate de mulți dintre cei care au intervenit astăzi, deci, ideea este să știm exact pentru ce sunt destinați acești bani. Și, în fine, curtea cere comisiei să garanteze că cheltuielile administrative generale și, în special, menținerea instrumentelor IT, deci partea de uh, întreținere a instrumentelor IT pe care le folosesc atât Comisia cât și statele membre, deci, e bine, această, aceste servicii de întreținere să fie considerate o cheltuială ordinară, o cheltuială obișnuită și care să intre în alte uh, linii bugetare. Ei, aici noi am avea o problemă și am să vă explic, domnule președinte, care este aceasta. Considerăm că cheltuielile de întreținere a instrumentelor informatice reprezintă cheltuieli de întreținere în evoluție, dinamice, pentru că trebuie actualizate sistemele informatice în permanență. Practic despre asta este vorba. În momentul în care îmi deschid computerul sau telefonul dimineața și mi se găsesc acolo în telefon sau în computer o, un avertisment că versiunea respectivului program 2.0 uh, a fost actualizată și acum este 3.0, pentru mine asta nu înseamnă un serviciu de întreținere ordinar, obișnuit, ci unul evolutiv, dinamic, practic. Asta facem și noi. Ne actualizăm sistemele informatice în permanență pentru a pune în aplicare inclusiv deciziile acestei comisii. sunt lucruri deosebit de importante și au caracter strategic în uh, punerea în aplicare a programelor. Deci dacă vom considera aceste cheltuieli ca fiind uh, cheltuieli obișnuite de asistență tehnică, riscăm, într-un fel, să lăsăm deoparte până la urmă actualizarea acestor uh, sisteme IT care vor deveni caduce în timp, se vor, se vor învechi. De aici uh, problema noastră cu această chestiune. Și aș dori să vă mai atrag atenția asupra unui element legat de asistența tehnică. În actualul cadru legislativ am prevăzut împreună cu Parlamentul European și cu Consiliul un maximum de 4% cheltuiel pentru asistență tehnică. În realitate, Comisia Europeană a urmărit cu multă uh, cu spirit restrictiv as, uh, utilizarea acestei asistențe tehnice. În momentul de față avem cheltuieli care nici măcar nu depășește 1,16%. Și pentru a răspunde unora dintre observațiile făcute, e adevărat că a crescut au crescut cheltuielile pentru asistență tehnică, dar asta pentru că a trebuit, au trebuit create noi rețele, rețele deosebit de importante pentru aplicarea programelor de dezvoltare rurală. De asemenea, au trebuit dezvoltate sisteme informatice în urma unor noi acte legislative care au solicitat, care au impus dezvoltarea acestor sisteme informatice. Deci, toate aceste cheltuieli se justifică. Și acum trec la raportul privitor la instrumentele financiare. Așa cum știți, domnule președinte, am participat la prima reuniune regională de mare amploare cu privire la instrumentele financiare, iar comisarul meu este deosebit de implicat în acest domeniu și deosebit de sensibil și de hotărât să sporească utilizarea instrumentelor informatice. De aceea, raportul Curții de Conturi este pentru noi o ocazie deosebită de a da un nou impuls uh, acestei idei a domnului comisar cu privire la utilizarea mai amplă a instrumentelor financiare. Instrumentele financiare pot fi desigur o ocazie deosebită, dar în același timp trebuie puse în aplicare la oaltă cu sisteme de intervenție tradiționale. Considerăm de asemenea că se pot face multe lucruri importante, numai că doar cu participarea și colaborarea statelor membre a beneficiarilor interesați de genul acesta de asistență. Noi acceptăm toate recomandările Curții Europene de Conturi și am dorit doar să atenuăm cele spuse în legătură cu perioada 2007-2013. Cum spunea și doamna Aguilera, perioada 2007-2013 are un caracter destul de particular. Unele rezultate nu s-au îndeplinit atunci, tocmai pentru că eh, s-a suprapus perioada aceea de programare cu criza financiară, o criză de sistem. Și de aceea multe proiecte, în mod evident, nu s-au putut eh, pune în aplicare din cauza contextului economic deosebit de dificil. Aș mai reaminti de asemenea că pentru multe state membre genul acesta de instrumente reprezintă instrumente cu totul noi și a trebuit un pic de timp pentru ca ele să-l înțeleagă și să-l cunoască mai bine. Să le înțeleagă și să le cunoască mai bine. De aceea noi facem uh, eforturi pentru a soluționa o serie întreagă de probleme. Mai întâi am încercat să redefinim cadrul juridic, am introdus noi regule, dintre care prima este evaluarea exantă a instrumentelor financiare care vor fi incluse în perioada de programare 2014-2020. De asemenea, această evaluare va îmbrăca un caracter obligatoriu și astfel va putea explora toate aspectele instrumentelor financiare. În acest scop, am creat și un manual pentru evaluările exante ale instrumentelor financiare, și am introdus în cadrul juridic unele dispoziții care ne vor permite să evităm problemele de supracapitalizare care au fost identificate în perioada anterioară de programare. Deci avem acum un cadru juridic mult mai bun. Mai mult, Comisia oferă statelor membre un pachet întreg de orientări noi și de documente de sprijin pentru punerea în aplicare și dezvoltarea acestor instrumente financiare, orientări și măsuri de sprijin destinate autorităților administrative naționale. Aș mai adăuga că, așa cum știți, Comisia a semnat un memorandum de înțelegere cu Banca Europeană de Investiții, cu care colaborăm deosebit de strâns. Am creat și o platformă în acest sens, fi compas, care va permite oferirea de asistență în mod adecvat pentru statele membre. Și aș dori să mă opresc un pic asupra acestui element, reamintind că obiectivul nostru este a se dubla utilizarea instrumentelor financiare în noua perioadă de programare. Și acest obiectiv nu va putea fi atins decât dacă vor dori acest lucru atât statele membre cât și beneficiarii financiari. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! A fost o idee foarte bună să ne oprim un pic asupra acestui element acum. Vă mulțumesc deci pentru ampla dumneavoastră intervenție și voi da acum cuvântul doamnei din partea Curții Europene de Conturi pentru a ne oferi răspunsul său la cele spuse de colegi și de reprezentantul comisiei, vă rog. For all. Mulțumesc, am să încerc să, răs- să răspund. În primul rând, analiza performanței uh, asistenței tehnice. E adevărat că sumele nu au fost incluse în cadrul pentru uh, performanță, iar uh, asistența tehnică a fost uh, considerată ca parte a Um, sumelor alocate pentru dezvoltare regională. De exemplu, nu s-au ținut cont de salariile celor uh, care sunt implicați în activitatea de distribuire a fondurilor pentru agricultură pe pilonul 2 și 3, dar din păcate și acestea reprezintă cheltuielile administrative și sigur că nimeni nu uh, simte nevoia să facă o analiză de performanță pe aceste salarii. Ar trebui să fie clar o, o chestiune separată. În principiu, sigur nu pot eu să spun acest lucru, Consiliul și Parlamentul nu pot uh, spune ce salarii să aibă cei care uh, distribuie fondurile în mediul rural, dar uh, acestea trebuie să fie rezonabile și verificabile în mod transparent. Există și costuri uh, de zi cu zi, costuri curente ale administrării fondurilor și uh, în momentul de față nu se știe foarte clar care sunt acestea. Nu se știe dacă cei care lucrează în acest domeniu lucrează exclusiv pentru susținerea zonelor rurale. Mi s-a spus că e o problemă de implementare, dar nu este doar o problemă Uh, de implementare, trebuie să vedem dacă este legal ca fondurile să fie cheltuite așa cum sunt ele cheltuite. S-a mai vorbit despre supracapitalizare, dacă este uh, rău. Eu cred că e foarte rău, pentru că dacă vedem că 250 de milioane de garanții au fost furnizate beneficiarilor finali, atunci uh, presupunând că unul din cinci proiecte eșuează, deci rata de eșec e 20%, trebuie să găsim banii pentru a uh, plăti acele garanții. Deci în loc de 250 de milioane, noi am uh, reușit să adunăm 420 uh, de milioane și în aceste condiții uh, cartelizarea a fost o problemă serioasă pentru că și rata de eșec a crescut. Banii nu s-au pierdut, însă ei sunt uh, în fonduri, uh, mai ales în cazul în care nu au fost transferați pentru măsuri uh, deja puse în aplicare. Dacă avem o supracapitalizare a unui fond de garanție, atunci pericolul este că nu, nimeni nu se mai duce să caute fonduri pentru efectele de pârghie, nimeni nu mai iese din birou. În fine, în Franța în Corsica, în Puglia și România sau um, Deci nu uh, s-au obținut rezultatele pe care le așteptam în legătură cu uh, efectul acesta de pârghie. A mai fost o întrebare dacă asistența tehnică, adică dacă curtea putea distinge între cele două părți, adevărata asistență tehnică și costurile de management. Am putut în cursul auditului să vedem cum să distribuie asistența tehnică, dar nu a existat un flux de raportare. Deci nu putem spune pe total că uh, problemele asistenței tehnice țineau de o proastă uh, gestionare. Um, am uh, văzut probleme cu criteriile de eligibilitate. Statele membre uh, aveau dificultăți în a demonstra dacă banii atribuiți au fost destinați sprijinirii acțiunilor pe pilonul 1 sau pe pilonul 2, dar sunt și situații în care aceiași oameni lucrează pentru ambele, ambii piloni și era greu de analizat o astfel de situație. Am găsit și astfel de cazuri. Întârzierile de plată noi am făcut o analiză globală a acestor întârzieri în uh, rapoartele uh, anuale privind uh, fondurile alocate agriculturii. La nivelul statelor membre, autoritățile naționale trebuie să analizeze aceste întârzieri. S-a mai pus o întrebare în legătură cu recomandările privind strategia de ieșire prin strategie de ieșire, de fapt se consideră că un fond uh, are o perioadă de funcționare, o perioadă în care furnizează fonduri și după aceea intervine o procedură de uh, închidere. Banii rămași sunt distribuiți către alte măsuri, iar fondul poate fi uh, recapitalizat și poate să continue cu perioada de uh, finanțare următoare. Regulile acestui proces nu mi-au fost bine foarte clare, sunt foarte interesate să văd care este uh, rata de acceptare a garanțiilor ca fiind costuri suportate, pentru că dacă presupunem că nu fiecare proiect uh, agricol are succes, atunci ajungem la concluzia că rămân foarte mulți bani în uh, aceste fonduri care sunt considerați la final Uh, cheltuielile efectuate. Înțeleg că pentru noua perioadă de programare, cheltuielile pentru dezvoltare rurală vor uh, încerca să lămurească această problemă. Deci încă este o problemă în discuție aici. Dacă asistența tehnică este eficientă, da, noi am observat că la nivelul rețelelor uh, rurale fondurile funcționează. S-a mai pus întrebarea în legătură cu graficul de la pagina 17 care se referă la asistența tehnică și cheltuielile de la nivelul comisiei. Suntem puțin în dezacord aici. Noi am putut observa în forma agregată că asistența tehnică operațională și non-operațională a crescut de la 12 la 22 de milioane din 2012 încoace. Însă informațiile primite din partea Comisiei nu permit o defalcare a acestor uh, uh, a cheltuirii acestor bani. Mm, dumneavoastră uh, ne-ați atras atenția asupra cheltuielilor cu sisteme IT trebuie să spunem că atunci când uh, cheltuielile administrative scad, uneori se pot pune în evidență astfel de defalcări, însă atunci când ele cresc este mai greu de evidențiat uh, defalcarea. Există tendința ca asistența tehnică, cheltuielile cu asistența tehnică să crească pe total. Avem o anexă la pagina 37 unde puteți găsi câteva cifre și un tabel cu aceste uh, sume defalcate. Instrumentele financiare și felul în care ar trebui ele să deservească Unii chiar au sugerat să le eliminăm dacă au efecte atât de negative, dar credem că instrumentele financiare, care înseamnă de obicei bani care pot fi folosiți uh, nu o singură dată, ar trebui uh, nu eliminate, ci făcute să funcționeze corect. Obiectivul de a avea mai multe instrumente financiare nu este suficient. S-a dublat numărul de instrumente financiare, dar trebuie să ne asigurăm că acest lucru se reflectă și asupra efectului de multiplicare și asupra efectului de pârghie despre care vă vorbeam. Asta nu se întâmplă în mod automat și trebuie să uh, monitorizăm cu mare atenție. Comisia trebuie să supravegheze cu mare atenție acest uh, lucru. Vă mulțumesc. Zmiana poglądów potwierdziła... Vă mulțumesc. Schimbul de opinii de astăzi a arătat că trebuie să continuăm această cooperare între Comisia noastră și Curtea de Conturi, a cărei activitate se poate dovedi extrem de utilă pentru a alimenta propriile noastre activități și pentru a ne permite la rândul rândune să aducem o contribuție optimă la dezvoltarea politicii agricole. La rândul nostru putem să oferim uh, curții de conturi informații mai concrete cu privire la modul în care se pun în aplicare aceste politici și cum se realizează cheltuielile. Așadar, uh, ne bucură și dorim să continuăm această cooperare între cele două foruri și fără discuție că vom solicita cursii de Conturi și alte um, prezentări și alte rapoarte. Dar colegul dorește să mai spună ceva. Mulțumesc, domnule președinte. Poate că n-ar strica, la rândul nostru, să numim un raportor permanent pentru dialogul cu Curtea de Conturi. E un dialog într-adevăr extrem de important, însă, pe de altă parte, e voie să avem și timpul necesar pentru a discuta despre toate detaliile rapoartelor Curții de Conturi. Poate că în felul acesta vom putea desfășura un dialog continuu, un dialog permanent, dar poate vom putea discuta despre asta în cadrul reuniunii coordonatorilor. Bănuiesc că veți veni și cu propuneri concrete dacă tot ați avut această sugestie la viitoarea reuniune eventual. Vă mulțumesc oricum, a fost o idee foarte bună. Aș dori încă o dată, deci, să mulțumesc uh, curții de conturi și îmi doresc să avem o cooperare optimă care va fi, fără din doială, în avantajul agricultorilor noștri uneori uh, este extrem de contraproductiv să creăm mituri false în ce privește sectorul finanțării în domeniul agricol. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mamy troszkę pewnego chyba opóźnienia. Przechodzimy za Suntem un pic în întârziere. Așa că vă propun să trecem de îndată la punctul 6, pe care îl voi prezenta chiar eu de îndată. Ustanowienie tymczasowego systemu restrukturyzacji. Acizii, acidul erucic în uh, uleiuri și grăsimi, respectiv restructurarea sectorului zahărului. Un program temporar în vederea acesteia. Vorbim aici de regulamentul 320 din 2006 și de regula 50. Comisia a solicitat abrogarea a două reguli care nu mai sunt de actualitate, au devenit caduce. Este vorba mai întâi de o regulă de simplificare a procedurii și respectiv de mm, o regulă cu privire la sporirea transparenței. Pe de o parte vorbim de directiva 76-621, care se referă la nivelul maxim de acide rucic în uleiuri și grăsimi, și apoi vorbim de regulamentul Consiliului 320 din 2006 cu privire la instituirea unei scheme temporare pentru restructurarea sectorului zahărului. Am avut um, o discuție deja arătând că um, ar trebui să ne bazăm pe procedura articolului 50 pentru a adopta această solicitare a Comisiei fără amendamente. Este un raport foarte tehnic care trebuie elaborat și prezentat de președinte și la ultima noastră ședință v-am prezentat câteva informații introductive. Raportul meu de astăzi vă solicită să adoptăm propunerea Comisiei fără amendament, pentru că cele două acte legislative care trebuie abrogate nu mai sunt de actualitate, nu mai au absolut niciun fel de sens, nici din punct de vedere practic, nici din punctul de vedere al conținutului. Conținutul lor a fost preluat de alte acte legislative, așadar cele două acte legislative de care vorbim acum au fost golite, practic, de conținut și de sens. Grupul de lucru cu privire la uh, problemele agricole din cadrul Consiliului a solicitat modificarea bazei legale cu trimitere la articolul 114 din TFUE în legătură cu directiva privind nivelul maxim de acid de rucic. În baza mm, eh, punctului 39 din regulamentul Parlamentului, am solicitat avizul Comisiei Jurii cu privire la această solicitare a Consiliului de modificare a bazei legale. Așadar, am, ne-am adresat eh, Comisiei competente pe fond din cadrul Parlamentului European, Comisia Jurii, și, cum spuneam, nu sunt prevăzute amendamente, cu toate că, pentru prezentarea amendamentelor, suntem nevoiți să spunem așa formal că există un termen și am stabilit că va fi 31 iulie la ora 12. Vicedirectorul general din cadrul Direcției Generale Agri, doamnul Megele, este de față la ședința noastră și am să-i dau cuvântul pentru a ne oferi mai multe informații în legătură cu această problemă. Vă mulțumesc. Așadar, vă dau cuvântul, dar vă rog dacă se poate succint. Eventual, dacă sunt apoi întrebări, veți putea interveni din nou pentru a le răspunde. Vă rog. Mi-ar fi de mare folos dacă ați uh, avea o intervenție cât mai succintă. Very, very brief. Mulțumesc, domnule președinte. Pot fi foarte concis pot să spun că sprijinim uh, pe deplin raportul, proiectul de raport pe care l-ați avansat dumneavoastră. Este un exercițiu tehnic în sensul că două acte care și-au pierdut complet semnificația, relevanța, trebuie eliminate din legislație ca să ne asigurăm că cetățenii care analizează legislația europeană nu mai sunt nevoiți să citească și texte devenite caduce. Da, articolul 114 din uh, tratat uh, este temeiul uh, legal pentru acest lucru. Suntem perfect de acord. Cred că totul este pregătit acum și putem continua, mergem mai departe cu această procedură. Sprawie sunt pytania od pani. Colegii au întrebări? Constat că nu. Așadar, putem adopta acest uh, calendar de lucru. În cazul în care aveți totuși amendamente pe care nu vă invit să le, prezint, să le prezentați, termenul este, cum spuneam, 31 iulie la prânz și Așteptăm între timp uh, până în data de 15 septembrie și avizul Comisiei Jurii pe această temă, după care vom vota în cadrul Comisiei și apoi în plenară. Încheiem acum acest punct de pe ordinea de zi, mulțumindu-i domnului uh, director Mengele pentru participarea la dezbaterea noastră și trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, înainte de reuniunea coordonatorilor, schimb de opinii cu reprezentanții Comisiei cu privire la combaterea răspândirii pestei porcine africane, unde vom vorbi și despre implicațiile sale în sectorul agricol. Ne confruntăm în prezent cu o răspândire a acestei boli. E un fenomen cât se poate de îngrijorător și trebuie să ne pregătim pentru a face față cât mai bine aceste amenințări, deja va trebui să ne gândim la întreprinderea unor acțiuni de prevenire în cazul în care s-ar identifica astfel de cazuri de peste porcină africană și în Uniunea Europeană, dacă aceste cazuri se vor multiplica cu atât mai mult. Așadar, vom avea acum un schimb de opinii cu reprezentantul Comisiei Europene pe această temă și Știm foarte bine cu toții că este o maladie foarte gravă această uh, peste porcină africană. Este o maladie contagioasă, nu există vaccinuri care să permită combaterea virusului. Statele Baltice și Polonia au constatat cazuri de peste uh, porcină africană pe teritoriile lor uh, anul trecut. Și există temerea ca această boală să provină din Rusia și din Belarus. Așadar, am vrea să știm ce intenție are Comisia Europeană, ce își propune să întreprindă pentru a limita răspândirea acestei boli contagioase și care sunt uh, ajutoarele pe care dorește să le dea agricultorilor europeni, pentru că fără îndoială că această maladie va avea un impact major asupra sectorului cărnii de porc și asupra unui număr foarte mare de crescătorii de porci. Am primit din partea secretariatului o informație. Domnul Huten reprezintă astăzi comisia în legătură cu acest subiect. Îl salutăm și uh, bun venit tuturor reprezentanților comisiei, inclusiv din partea de Sante. Vă rog is... Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să rezum uh, în uh, prezentarea PowerPoint situația în legătură cu această boală. Deja s-a subliniat că este foarte important pentru multe state membre. Nu o să înțeles decât statele Baltice și Polonia, Ministrii Agriculturii s-au întâlnit uh, săptămâna trecută la Vilnius pentru a face un schimb de informații și a vedea ce pot fac împreună pentru a îmbunătăți situația. Întâi vreau să subliniez că pesta porcină africană a fost uh, eradicată din alte uh, state membre. Vedeți pe ecran diversele date când unele state membre au eradicat această boală. În Sardinia nu s-a reușit acest lucru din cauza situației locale, unde e foarte greu de controlat uh, populația de mistreți, de porci sălbatici. Am să vă arăt aici uh, situația în lume foarte rapid. Uh, investigațiile epidemiologice au arătat foarte clar că în 2007 această boală a ajuns în Georgia dinspre Mozambic pe mare și de acolo a început să se răspândească către Uniunea Europeană. Vedeți uh, aici uh, evoluția epidemiei din Georgia 2010, 2011, 13 și am să mă opresc la 2014. Aici aveți cazurile din Federația Rusă, Ucraina și Belarus în 2014 când uh, s-a uh, semnalat pentru prima dată uh, contaminarea în Uniunea Europeană. Acum, din punct de vedere statistic, vedeți în acest desen cazurile registrate în Ucraina în rândul mistreților, în Rusia, de asemenea, partea vestică a Rusiei, la granița cu Uniunea Europeană și apoi în interiorul Uniunii cazuri înregistrate foarte aproape de granițele cu Rusia și Belarus. Vedeți că în Belarus nu există niciun fel de raportare către um, Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor. Aici, de fapt, e vorba de o lipsă de transparență din partea autorităților din Belarus. Pentru că de jur împrejur avem cazuri semnalate, numai acolo nu. E clar. Acum, în Uniunea Europeană, vedeți uh, punctele galbene care reprezintă cazuri la mistreți. Deci fie au fost vânați, fie au fost găsiți morți uh, în urma acestei uh, infecții. Iar steluțele reprezintă um, cazuri semnalate la ferme. Sunt mai puține astfel de cazuri, dar e clar că transmiterea bolii s-a făcut prin contact cu uh, mistreții, cu porcii sălbatici. În uh, Letonia, vedeți că s-a reușit uh, izolarea focarelor de infecție care sunt acum măsurile puse în aplicare de către statele membre, care sunt instrumentele pe care le avem la dispoziție. În primul rând, a legislație europeană de plin armonizată și actualizată între timp. Apoi avem planuri de rezervă, planuri de urgență, ce se face în cazul unei izbucnirea epidemiei, avem uh, laboratoare de referință, cele mai bune laboratoare pentru pesta porcina africană, avem uh, măsuri cofinanțate pentru eradicare, nu doar în raport cu animalele, ci și în legătură cu campaniile de conștientizare care au fost uh, organizate pentru a ne asigura că oamenii își dau seama cât de gravă e situația. Avem uh, echipe de inspectori care uh, merg în statele afectate, nu doar ca să se asigure că se pun în aplicare măsurile de eradicare, ci și ca să contribuie la uh, controlele de frontieră care se efectuează la uh, granițele cu Georgia și Belarus. Um, avem uh, experți la fața locului, experți în această pestă porcină africană care uh, lucrează la eradicare la fața locului. Avem uh, programe de formare pentru veterinari care au fost de asemenea activate pentru a a ajutat din punct de vedere științific veterinarii și autoritățile din uh, zonele afectate, ca aceștia să fie la curent cu felul în care se gestionează aceste cazuri. Avem uh, din partea EFSA avize științifice cu privire la pesta porcină. Vor avea săptămâna aceasta un nou aviz în uh, ceea ce privește gestionarea populațiilor de uh, mistreți. Avem instrumente de cooperare internațională prin, inter, um, prin intermediul FAO, și s-au organizat echipe mixte de inspecție împreună cu Rusia și Belarus și statele membre ca să vedem ce mijloace mai eficiente putem folosi. De asemenea, sigur, cercetarea pe această temă continuă. Care e situația acum? Ei bine, aici uh, am uh, încercat să analizăm uh, pe regiuni uh, situația epidemiei, zonele cu uh, culoarea roșie sunt uh, zone infecte, uh, infectate. E vorba de zone în care au fost uh, semnalat uh, um, cazuri de peste porcină la fermă, uh, uh, zonele roșii, cu galben uh, infecțiile, în care, infecțiile semnalate doar la mistreți și cu albastru zone în care nu uh, s-au semnalat uh, astfel de cazuri. Restricțiile impuse se aplică la diverse niveluri în funcție de culoarea aleasă. Unele măsuri sunt foarte stricte pentru a ne asigura că restul teritoriului rămâne neafectat și poate fi continuat importul de carne de porc uh, din uh, aceste regiuni către alte părți ale Europei. Iată și măsurile care pot fi finanțate și au fost finanțate până acum în proporție de, adică cu până la 80 uh, de milioane de euro anul trecut. Inspectorii noștri la fața locului, după cum spuneam mai devreme, au recomandat să menținem la nivel înalt măsurile de biosecuritate în ferme pentru a evita răspândirea bolii în ferme. După cum vă spuneam, uh, uh, pot uh, continua să existe izbucnirea ale epidemiei în zonele infectate. Acest lucru nu este grav. Ideea este să ne asigurăm că ele se întâmplă numai acolo și că zonele, celelalte zone rămân neafectate. Am avut uh, deja întâlnit la Minsk uh, și în Letonia cu delegații din țările afectate sub egida FAO pentru a încerca să găsim uh, metode de lucru și de, asigur, de, de asemenea ducem eforturi să convingem Belarus să mm, fie mai cooperantă. După cum vă spuneam, uh, boala s-a răspândit în uh, Uniunea Europeană prin uh, contactul între mistreți și porci domestici. Se mai poate întâmpla ca acest lucru să se răspândească prin alimentație. Atragem atenția autorităților asupra acestor metode de răspândire astfel încât să se poată lua măsuri. Bineînțeles că atunci când se depistează, depistează boala la un animal, el trebuie îndepărtat din fermă pentru că, și pentru că uh, Uh, virusul rămâne activ foarte multă vreme, de exemplu dacă se congelează carnea în toamnă până în primăvară, uh, virusul poate rămâne activ. Deci trebuie uh, ars. Împușcarea în masă a mistreților nu reprezintă o bună metodă de a scăpa de această boală pentru că uh, Asta nu face decât ca mistreții care scapă de măcel, uh, infectați fiind, să se răspândească spre alte regiuni și astfel um, aria de uh, contaminare se, răspunde se largește. Trebuie măsuri de gestiune a populației de mistreți și în acest uh, sens EFSA a fost foarte activă. În ceea ce privește Organizația Mondială a Comerțului, din momentul în care a fost semnalat primul caz în Lituania, Rusia a interzis imediat toate uh, importurile de carne de porc spre Rusia din toată Uniunea Europeană. Pagubele au fost cam de un miliard de euro per caz, deci un singur caz de uh, peste vârcina africană în Lituania a declanșat o interdicție globală pe toată Uniunea Europeană. Am lansat deci o plângere la Organizația Mondială a Comerțului pentru că această măsură ni s-a părut disproporționată și la începutul anului viitor vor începe dezbaterile și negocierile la Geneva pe această temă. Am vorbit despre dovezile științifice. Um, boala se răspândește în rândul populației de mistreți și aici trebuie să uh, aici trebuie să luptăm, dar nu prin uh, vânarea excesivă, nu prin um, decimarea populației de se rezolvă problema. Sigur că nu e ușor. Nu e ușor pentru miniștrii din statele membre să spună că nu au uh, alte mijloace de dispoziție, nu au uh, alte metode decât uh, uciderea acestor uh, mistreți. Trebuie ca la nivel local să se implice autoritățile locale, mm, ocoalele silvice, mm, ONG-urile de mediu și așa mai departe pentru a uh, pune uh, în aplicare măsurile cele mai potrivite. Data of it would be uh, a little... Măsurile sunt similare celor uh, pentru, uh, luate pentru evitarea gripei aviare, însă desigur că nu putem uh, acum să omorâm uh, toți mistreții, cum am încercat să facem atunci cu păsările Ideea este ca um, animalele infectate să nu uh, uh, poată să se plimbe libere de colo-colo, să rămână imobilizate, să poată fi uh, cadavrele să poată fi uh, colectate și uh, arse în siguranță ca să eradicăm uh, focarele de infecție. După cum știți, nu există vaccin disponibil și conform savanților uh, nu există nici speranța ca într-un viitor apropiat să se uh, descopere asemenea vaccin. Următorii pași, vă spuneam, vânătoare selectivă, interdicții de hrănire, dispunerea, adică uh, eliminarea cadavrelor, carcaselor, mai ales în cazul uh, mistrăților vânați, iar factorul uman este de asemenea foarte important, conștientizarea în rândul fermierilor și celor din uh, zonele rurale uh, afectate, Oamenii care merg în pădure trebuie avertizați că ar putea să poarte pe tălpi virusul la întoarcere uh, și, mă rog, trebuie date tot felul de măsuri de siguranță și de igienă. În ceea ce privește cele trei zone pe culori pe care vi le-am uh, arătat mai uh, devreme, EFSA recomandă să trecem la pașii următori ai uh, strategiei. Pentru că vedem uh, cu, din experiența ne-a arătat că atunci când luăm măsurile potrivite, boala dispare de la sine în rândul uh, populației de mistreți. Cu aceasta vă mulțumesc și vă stau la dispoziție pentru răspunsuri la întrebări. Bardzo dziękujemy. Mamy listę zgłoszeń pani, panu posłu. Vă mulțumesc. Avem o listă de intervenții. Domnul Rupea. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru includerea pe ordinea de zi a acestui punct. Mă bu- le mulțumesc de asemenea și coordonatorilor care au acceptat ca această, uh, acest subiect să fie considerat uh, așa de important cum este. Pentru că trebuie să fim informați înainte să luăm măsuri. Aș dori de asemenea să mulțumesc Comisiei pentru monitorizarea continuă pe care o face, însă, din câte înțeleg eu, monitorizarea nu e destul. Trebuie să luăm și alte măsuri. Și aici mă gândesc atât la Comisie cât și la statele membre. Probabil că sunt singurul, uh, mem- singurul membru al acestei comisii care locuiește în așa numita zonă roșie. La 20 de kilometri de casa mea a avut um, loc um, o criză, um, cazuri uh, la o fermă din apropiere. A fost vorba de cam 20.000 de porci care au trebuit să fie sacrificați. Ferma nu mai există acum pentru că nu au putut să-și reînnoiască uh, stocul. Uniunea Europeană are cerințe foarte stricte, după cum bine știți. Și în trei ferme, uh, dintre cele 12 unde s-au înregistrat um, cazuri de peste porcină, um, întreaga um, plație de porci a fost uh, decimată. Însă s-a constatat că după aceea și rata șomajului a crescut în aceste zone. Ideea este că, indiferent de măsurile pe care le-am luat, problemele n-au scăzut, nici în uh, Polonia, nici în Lituania. Două treimi din zonele unde s-au înregistrat cazuri au, um, au fost supuse unor restricții fermierii nu mai pot acum să crească mai mult de 100 de porci și după cum știți, în zonele rurale e foarte greu să treci la un alt domeniu de activitate. De asemenea, am sperat că și problemele cu Rusia se vor încheia și că vom putea să rezolvăm uh, problemele noastre legate de carne de porc, însă speranțele noastre au fost deșarte. Acum, dacă vrem să rezolvăm uh, problemele, putem să facem acest lucru uh, pe exploatațiile agricole. Cât, e, cât despre uh, mistreții sălbatici, e aproape imposibil să rezolv probleme. În Lituania s-au înregistrat 57 de cazuri de mistreți sălbatici care aveau peste porcină. De asemenea, s-au înregistrat uh, cazuri în care aceștia erau purtători, în, în caz în care nu mor, dar transportă virusul. Trebuie probabil să um, facem apel la um, avizele științifice, pentru că s-ar putea uh, ca mistezii acestea să uh, devină imuni la peste porcine, dar asta nu înseamnă că um, virusul nu s-ar răspândi. De asemenea, trebuie să fim atenți la produsele pe care le importăm din uh, Belarus. Mai există o problemă. Nu putem exporta animale uh, vii, uh, nici măcar din zone din Polonia unde n-au existat uh, situații. Deocamdată n-am avut niciun fel de vești din partea Comisiei. S-ar putea ca interdicția să fie extinsă și la alte zone. Nu pentru că autoritățile ar lua această măsură, ci pentru că se consideră că și prin uh, importarea de produse care nu sunt legate, nu țin de carne de porc, s-ar putea um, răspândi această boală. Apoi a mai fost și o decizie pentru eliminarea gardurilor. Deși uh, autoritățile noastre și agricultorii noștri au făcut multe eforturi pentru delimitarea zonelor. Practic, nu există nicio altă modalitate de protejare a unor zone neafectate. Doar îngrădirea poate să funcționeze. Pentru că altfel răspândirea ar fi fost și mai mare. Cred că sunt probleme similare și în Estonia și în Letonia. În toate statele care au fost uh, afectate de în cazul de această boală. Acestea au fost afectate foarte mult, uh, afectate financiar. O mare parte dintre măsuri sunt uh, primesc compensații, dar nu toate. De exemplu, și vânătorii au prejudicii materiale care nu sunt compensate. Nici eșantionarea nu, nu este compensată. Deci propun să ne punem serios pe treabă. Ca urmare a acordului încheiat um, între comisie și părțile implicate la care s-a ajuns la Vilnius, uh, ca urmare acestea trebuie să găsim niște soluții și aș face apel la comisie să, treacă, să se pună serios pe treabă. Dacă nu au uh, instrumentele necesare, poate putem să găsim alte măsuri, pentru că am avut mari probleme în anul trecut. Mulțumesc, domnul Agniu. Thank you, Chairman, and uh, thank you. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc Comisiei că ne-a făcut o informare bună cu privire la această boală peste porcina africană, pentru care se spune că nu există niciun vaccin, deci este o boală foarte gravă. Vreau să mulțumesc în mod deosebit colegului uh, Uh, din Lituania care a, fost, a avut o experiență directă cu această boală și care ne arată diferite scenarii despre ce s-ar putea întâmpla. A menționat um, că atunci când s-a închis acea fermă de porci, uh, șomajul a crescut. Dacă eu aș fi angajat uh, la una dintre aceste ferme, ar fi să să-mi caut un loc de muncă în altă parte, la o fermă de porci, poate chiar în Regatul Unit. Este un lucru plauzibil și uh, s-ar putea ca prin aceasta boala să se, trans- să se transfere și mai mult. Ar putea să ajungă în uh, Regatul Unit prin intermediul cuiva care a lucrat pe o, la o fermă de porci din Lituania uh, sau în Polonia și care după aceea ar ajunge să muncească în Regatul Unit. Deci nu putem să facem nimic să oprim acest lucru. Deci aș dori să fac apel la statele membre vizate că să informeze angajații că dacă vor să se mute pe o fermă Um, în altă țară, ar trebui să apară probleme de, de securitate și să ia măsurile adaptate. Pentru că dacă ajung în Marea Britanie și uh, transportă acolo, uh, răspândesc acolo um, um, boala, atunci și ferma din Regatul s ar putea închide. Deci să fie atenți, să fie perfect curați. De asemenea, eu voi face următorul lucru. Voi um, um, avertiza Ministerul Sănătății la mine din țară Uh, că s-ar putea să apară acest risc, ca din estul Europei să vină aceste um, um boli. Deci, vreau să um, uh, fiu de acord și să um, îl simpatizez pe colegul din zona, pentru că este într-adevăr o problemă foarte serioasă. Muito obrigado. Esta questão é... Mulțumesc, domnule președinte. Este o problemă foarte serioasă. Dacă s-ar răspândi boala, consecințele economice ar fi foarte mari, pentru că, dacă, pentru că în felul acesta întreg spațiul comunitar ar fi vizat. O să ajungem să vorbim despre Danemarca, despre țările de jos și exporturile lor, așadar, chestiunea este foarte gravă. În ceea ce privește prezentarea, sunt câteva chestii care lipsesc. Eu aș vrea uh, să mi se, să mi se explice cum s-a ajuns din Mozambic în Europa. Cum a ajuns boala aceasta din Mozambic în Europa? Că până la urmă ce a făcut? Uh, a notat un mistreț uh, peste ocean? Trebuie să ne concentrăm foarte bine pe carnea importată în Uniunea Europeană um, despre care nu se cunoaște originea pentru că există importuri care se fac din țări unde serviciile sanitare nu sunt organizate, nu sunt structurate. Mare atenție așadar. S-a făcut așadar această trecere din Mozambic, o țară europeană, către Europa și este o chestiune destul de, de gravă și de uh, relevantă. Nu o să um, încep acum să critic Rusia pentru că interzice importurile. Nu, cred că trebuie noi să luăm toate măsurile pentru a ne apăra în fața acestor uh, tipuri de boli. Vreau să uh, vă întreb dacă s-a făcut o repopulare cu animale. Dacă există um, în acest sens indicii cum că am fi pe calea cea bună, pentru că până la urmă eradicarea durează mult și costă mult. În Portugalia, de, Portugalia, de exemplu, este printre ultimele state care au eradicat uh, pesta porcină africană. De exemplu, eu am participat la ultimul control sanitar uh, din Portugalia și vă spun că n-a fost deloc ușor. Cât despre vaccinare, Trebuie să spunem foarte clar că dacă că s-ar putea să fie nevoie de, de vaccinare. În uh, Portugalia a existat uh, o problemă legată de pesta porcină africană și doar așa am rezolvat-o. Profilaxia medicală este un instrument foarte important, dar ne trebuie măsuri sanitare care să, um, să aducă la eradicare fără să fie nevoie neapărat de vaccinare. Dacă până la urmă apare uh, un vaccin, cred că să-l cumpărăm ar fi un mare pas înapoi. Aș avea așadar câteva întrebări importante de adresat. S-au luat toate măsurile pentru ca nici măcar un gram de carne uh, să nu iasă din aceste țări ca să ajungă pe teritoriul european? Pentru că dacă se iau aceste măsuri uh, de protecție, între zone unde nu există boala și zonele unde poate apărea, atunci asta înseamnă că trebuie ca toate persoanele care trec teritoriul, care trec frontiera să fie perfect dezinfectate, să aibă um, um, întreg echipamentul, îmbrăcămintea, încălțămintea, să fie um, sanitarizată, să fie curățată. E important să se ia măsuri și la nivelul fiecărei gospodării pentru a întrerupe acest circuit. Trebuie așadar ca această carne să intre în circuitul alimentar. Mulțumesc. Mai sunt șase înscrieri la cuvânt un minut și jumătate pentru fiecare ca să îi permitem și reprezentantului Comisiei să răspundă. Domnul Haitum, un minut și jumătate. Dank u wel, voorzitter. Eh, veel dank voor het op de agenda zetten. Ik denk dat het dit punt, deze... Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că ați inclus acest punct pe ordinea de zi. Este vorba de o boală care pune probleme întregii Uniuni Europene, nu doar statelor baltice. Iar pericolul eh, răspândirii al contagiunii este unul ridicat originea um, a fost uh, Rusia. Originea apariției acestor cazuri acum un an. Și acum rușii au uh, blocat importurile din Uniunea Europeană. Așa că trebuie să ne gândim la un anume subiect. Noi, Uniunea Europeană, facem destule să eliminăm această boală pentru că deja uh, cazurile durează de vreun an și jumătate. Ne trebuie mai multe cercetări despre posibile soluții. Vreau să întreb Comisia dacă sprijină cercetări cu privire la uh, uh, răspândirea acestei boli și la um, ratificarea ei. Um, um, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să adresez reprezentantului Comisie câteva întrebări. Ne spuneați că în 2007 a fost identificat uh, un focar de infecție în Georgia. Și acum suntem în 2015 și avem patru state europene care sunt afectate de această problemă din ce în ce mai gravă. Păi, din 2007 până acum au trecut 8 ani. Și boala nu doar că nu a fost eradicată, ci chiar a sporit gradul de răspândire. Ținând, fapt, ținând cont de faptul că una dintre cele patru țări este chiar țara mea, Polonia, v-aș atrage atenția asupra a câtorva aspecte. Obligațiile impuse crescătorilor de porci, obligațiile de biosecuritate, reprezintă costuri foarte mari. Prin urmare, a devenit extrem de costisitor să te implici într-un astfel de uh, într-o astfel de afacere. Practic, randamentul nu mai uh, invită la investiții în domeniu. Apoi, au existat declarații publice potrivit cărora carnea provenind din întreaga Polonie și nu doar din regiunea în care s-a identificat acest uh, focar de infecție, unde s-au înregistrat probleme. Deci, că nu se va folosi carnea din uh, întreaga Polonie, ceea ce înseamnă o prăbușire a prețurilor. O problemă economică extrem de gravă. Domnul Dantea. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Puz la question de la... Aici e vorba de o contaminare între fauna sălbatică și cea domestică. Avem aici un caz anume, mai sunt și altele. Dar ar fi interesant ca Comisia să ne spună ce se face la nivel de Comisie în acest sens. Și atrag atenția Bigisanco cu privire la pozițiile DGMV în cadrul revizuirii directivei privind habitatele dacă în trecut uh, unele specii aveau nevoie de protecție, acestea au ajuns la un număr care uh, pune probleme legate de um, contaminare încrucișată. Există um, o specie de uh, păsări în Italia. Se face o încrucișare și există în zone turistice Uh, cazuri la copii de febră din Malta care um, um, uh, sunt cauzate de excremente de țap, de țapi sălbatici. Uh, trebuie așadar să se facă o revizuire clară a riscurilor care apar în Europa de um, încrucișări și de contaminare încrucișată între speciile sălbatice. Vă mulțumesc! <coughs> Oui, oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte rapid, aș dori să vă relatez o scurtă anecdotă. Cred că știți foarte bine că se face uh, import ilegal, uh, în special în Franța, de uh, um, stres din uh, Est. Și știți că acest lucru este foarte cunoscut în regiunea din care provin. Or, eliminarea frontierelor nu este străină de acest fenomen, întrucât nu mai există control la frontieră și din punctul de vedere al contaminării, v-aș întreba care sunt măsurile pe care vi le propuneți pentru a combate acest fenomen. Mulțumesc. Wojciechowski. Mulțumesc, domnul Wojciechowski. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mă alătur celor spuse de colegul meu, pentru că vorbim acum de piața întregii Uniunii Europene. Mai suntem sau nu o piață unică? Pentru că atunci când producătorii vorbesc de fenomenele negative în Uniunea Europeană, când există probleme pentru sectorul comercial, atunci se spune că păi, piața este unică și nu putem să existe, nu putem accepta imixtiunile. Dar în cazul de față, când avem probleme cu această boală, pesta porcină africană, atunci se spune că nu mai este o problemă europeană, piața nu mai este unică, problema este doar a Poloniei. Deci, dacă Polonia se confruntă cu pesta porcină africană, și Portugalia trebuie să înțeleagă că este direct vizată. De aceea este nevoie de o reacție la nivel european. Producătorii polonezi, pentru că Polonia a fost prima afectată de această boală, au fost pur și simplu lăsați baltă. Au primit câteva milioane de euro pentru câteva intervenții extrem de țintite și cu un caracter de maximă urgență, însă nu s-a făcut nimic pentru a se combate în realitate fenomenul acesta. Și mai mult decât atât, în momentul în care Rusia a introdus acel, acea interdicție a importurilor de produse din Polonia, un embargo absurd pur și simplu, Polonia n-a făcut nimic. Acum Rusia creează probleme Poloniei. Și iată că Uniunea Europeană nu reacționează în niciun fel în fața acestui tip de comportament inacceptabil. Pe scurt, așadar, problema vizează întreaga Uniune Europeană, boala aceasta se va răspândi, deja a produs efecte devastatoare în rândurile crescătoriilor de porci din uh, Polonia, noi aveam de ani de zile un surplus semnificativ în acest sector și acum suntem la roșu în materie de producție de carne de porc. Producătorii au fost lăsați baltă, avem nevoie de sume mult mai importante, fiindcă problema aceasta este încă o dată o problemă care vizează întreaga Uniune Europeană. Și m-aș uh, referi la ce spunea domnul uh, Agnew, care se temea, vai doamne, de turiștii care ar putea să vină din Polonia în Regatul Unit. Să știți, domnule Arniu, că foarte puțin crescători polonezi se duc să, în vacanță la dumneavoastră acasă. Stați liniștit, domnul președinte. Nu, domnul uh, Agnew, se referea la cei care caută de lucru în străinătate și nu de agricultorii care se duc în vacanță. Vă rog, nu vorbeam de turiștii din Marea Britanie, ci vorbeam de lucrătorii din fermele de porci care s-ar duce să-și caute de lucru în ferme de porci din uh, Um, uh, Marea Britanie și de turiștii britanici care s-ar duce în uh, turism în uh, Lituania în, și călătorind în, sau um, făcând plimbări în păduri și în alte regiuni ar putea să uh, aducă înapoi acasă uh, această boală. Bun. Domnul Housing, ca să încheiem această dezbatere. Vă mulțumesc. Avem nevoie de noi măsuri pentru combatere a pestei porcine africane. Însă ce spune reprezentantul Comisiei astăzi ne-a cam descurajat. De la ultima noastră discuție pe această temă, zona afectată s-a lărgit foarte mult, de aceea mă întreb dacă măsurile întreprinse până acum au fost adecvate. Aș întreba ce se întâmplă cu cei care au fost infectați? Devin imuni dacă scapă sau mor? Ce se întâmplă? Cred că ar trebui să mai vedem în cursul discuției. Și poate că ar trebui găsite alte soluții pentru a vedea dacă nu se poate și de ce nu se poate elabora un uh, vaccin. Poate că sunt probleme tehnice sau poate că sunt probleme financiare. Nu se pun suficienți bani în această cercetare. Fiindcă bănuiesc că piața pentru un astfel de vaccin n-ar fi foarte mare și atunci n-ar fi comercial viabil să se investească în crearea unui vaccin. Și atunci trebuie văzut ce e de făcut în această situație. Trebuie să înțelegem că uh, țările care au fost cele mai afectate de embargoul rusesc nu pot fi lăsate acum baltă. Comisia cred că trebuie să facă mai mult printr-o formă sau alta de măsuri de compensare. Mulțumesc. Mai am o întrebare și eu la adresa comisiei. Cum efectuați monitorizarea? Cum evaluați uh, numărul de uh, mistreți și de alte animale sălbatice? Fiindcă bănuiesc că și la nivelul echilibrului biologic lucrurile au luat-o un pic raznă. Și acum îi dau cuvântul domnului Bernard Van Houten, reprezentantul uh, Direcției Generale Sanco. Mulțumesc, domnule președinte. Au fost foarte multe întrebări care au vizat uh, întreaga paletă a subiectelor abordate în prezentarea mea. Dar să luăm cu începutul. S-a vorbit despre originea acestei boli în Mozambic Apoi uh, virusul a ajuns în Georgia și de acolo s-a răspândit. A fost vorba de alimente în proveniență din Mozambic uh, care nu au fost tratate așa cum se cuvine. Știți că în Uniunea Europeană avem reguli extrem de stricte, însă celelalte alimente care ajung în Uniunea Europeană cu avionul nu pot fi folosite pe teritoriul Uniunii Europene, trebuie să fie distruse la bordul navelor sau aeronavelor. Același lucru și pentru importul de carne. Nu poți să intri pe teritoriul Uniunii Europene cu un sandwich, cu carne sau cu brânză din afara Uniunii Europene. Deoarece respectivele produse pot aduce boli cu ele, și să ne amintim că în 2001 în Regatul Unit au fost omorâte 8 milioane de oi, pentru că în apropiere de Newcastle ajunsese uh, un, uh, un uh, transport de alimente pentru oi care nu fusese tratat corespunzător din afara Uniunii Europene. Tocmai de aceea Uniunea Europeană a instituit niște reguli extrem de stricte pentru importul de alimente, inclusiv pentru uh, alimentele uh, pe care le au cu ei călătorii care intră pe teritoriul Uniunii Europene. Carnea de porc poate fi importată în Uniunea Europeană doar din uh, Uh, uh, uh, țări din întreaga lume. Deci iată cât de stricți suntem. Activitățile ilegale însă sunt activități ilegale, asta este, ele există. În acest caz însă boala provine de la animalele sălbatice, am avut și experiența um, gripe aviare, unde o pasăre sălbatică a adus uh, boala pe teritoriul uh, Regatului Unit. Și atunci au trebuit ugise foarte multe păsări din Regatul Unit. Celelalte boli uh, au fost eradicate și avem măsuri de control extrem de stricte. Așadar, referitor la acea fermă de mari dimensiuni din Lituania la care se referea uh, domnul eurodeputat. Biosecuritatea era foarte ridicată la respectiva fermă, dar acum 10 zile am avut o misiune în această fermă, s-a deplasat la această fermă și am putut constata cât de virulent este acest virus cum poate fi el purtat și transmis din pădure în uh, curtea unei locuințe. Așa este. De aceea am și pus accentul pe importanța biosecurității la nivelul uh, fermelor, dar și pentru persoanele care se duc uh, în pădure, în timpul weekendului, de exemplu, și care pot transporta virusul pe tălpile ghetelor înapoi acasă. Tocmai pentru acest motiv am uh, cheltuit vreo 4 milioane de euro în ultimii doi ani pentru a spori conștientizarea la nivelul nu doar al crescătorilor, ci și al călătorilor, al oamenilor de rând, pur și simplu, care se duc într-un weekend uh, la pădure. Unii dintre dumneavoastră vorbeau despre persoanele care intră cu un sandwich în uh, sacoșă în, pe teritoriul Uniunii Europene. Să știți că acest lucru nu este legal, n-au voie să facă asta. Motiv pentru care am și solicitat statelor membre să-i, uh, să le atragă atenția um, polițiștilor de frontieră. Am creat o campanie de sensibilizare la frontierele Uniunii Europene pentru a împiedica uh, astfel de situații în care cineva intră cu un sandwich sau cu alte tipuri de alimente pe teritoriul Uniunii din afara ei. De aceea spuneam că problema fundamentală aici reprezintă biosecuritatea. Acum ne întrebați dacă am făcut suficient. Nu știu dacă e suficient, dar mai mult de atât nu prea se poate face, cel puțin nu deocamdată. Să trimitem și mai mulți inspectori la fața locului în cele patru state membre ar fi aproape imposibil pentru că este sunt cele mai mari eforturi pe care le-am făcut de la, în, decât uh, în orice altă epidemie. Au fost uh, foarte mulți uh, inspectori care s-au deplasat de mai multe ori în statele membre afectate, de la Oficiul uh, Alimentar și Veterinar și de la alte instituții. S-au creat uh, programe de formare profesională, de conștientizare în statele membre respective. Apoi, Autoritatea alimentară, de siguranță alimentară, EFSA, a elaborat un aviz care va fi publicat în zilele următoare și care își permite să ofere un răspuns, care își propune să ofere un răspuns mai amănunțit problemei acestei boli. Apropo de zonele afectate, după vacanța de vară vom revizui regionalizarea, cartografierea zonelor, ne așteptăm ca vârful să fie în momentul în care mistreții se vor uh, deplasa în afara teritoriului lor obișnuit și atunci s-ar putea să răspândească teritoriul. Deci uh, așteptăm până după perioada verii pentru a revizui această cartografiere. Am discutat cu ministrul de resort din Lituania permitem deplasarea produselor între zonele care poartă același statut între, în uh, toate statele membre. Deci nu se poate trece, transfera un aliment în afara acestor uh, zone. Deci dacă avem o zonă roz în Lituania, carnea de acolo poate fi transportată într-o zonă roz dintr-un alt stat membru. Apropo de embargoul rusesc, am reacționat atât cât am putut. Nu putem accepta argumentul potrivit căruia nu e adevărat, n-am reacționat, n-am făcut nimic la impunerea acestui embargo. Am și spus în prezentarea mea că este prima dată în istoria Uniunii Europene de când am lansat chiar un caz împotriva unei țări terțe la OMC pentru că nu aplică regulile OMC, din codul OMC. După cum spuneam, Așteptăm ca rezultatele evaluării panelului să apară la începutul anului viitor. Alte embargouri din partea țărilor terțe vizează Polonia, în special sunt mai multe țări terțe care au interzis importul de carne de porc de pe întregul teritoriul al, întregul teritoriul al Poloniei în momentul de față încercăm să combatem această inițiativă în ja a Japoniei în special. Știți, uh, poate că ministrul polonez de resort s-a deplasat în Japonia acum câteva zile, tocmai în acest sens. Încercăm așadar să ne implicăm în relațiile cu țările terțe, tocmai pentru a combate această situație. Sunt și țări terțe mari care au deplină încredere în noi și n-au luat măsuri suplimentare, mă refer la Canada, Statele Unite, Australia, Noua Zeelandă, aceste țări n-au luat niciun fel de măsură împotriva Uniunii Europene, știind ele foarte bine că principiul regionalizării este aplicat foarte corect în Uniunea Europeană și că pot avea deplină încredere în exporturile din Uniunea Europeană. Și aici aș sublinia că restricțiile asupra zonelor uh, roșie, roz și albastră sunt aplicate și produselor din țările terțe care de asemenea nu se pot deplasa liber pe teritoriul Uniunii Europene. Și tocmai din cauza stricteții noastre, țări precum cele patru la care m-am referit, dar și altele nu au întreprins niciun fel de măsuri împotriva noastră, iar carnea din deport din Polonia poate fi în continuare exportată către aceste țări. Referitor la vaccinare, cred că cu asta voi și încheia. În momentul acesta nu există un vaccin, S-au făcut uh, cercetări ample pentru identificarea, pentru găsirea unui vaccin în ultimii 30-40 de ani. S-au devotat 11 uh, milioane de euro acestei cercetări în ultimii câțiva ani. Însă problema este că oamenii de știință pur și simplu nu pot găsi antigeni care să poată fi folosiți în uh, crearea de anticorpi. Prin urmare, Deocamdată nu avem un astfel de vaccin și, din câte înțelegem din lumea științifică, oamenii de știință nu văd posibilă elaborarea unui vaccin nici în viitorul previzibil, dar, mă rog, eforturile continuă. Susținem financiar statele membre afectate. Am cheltuit deja 18 milioane de euro în ultimii trei ani. Vom continua să susținem statele membre și în perioada următoare, inclusiv cu măsuri care de regulă nu sunt uh, finanțate în sectorul uh, creșterii animalelor. M-aș referi, de exemplu, la mistreți. Cei care strâng mistreții aceștia sau carcasele lor vor beneficia de asemenea de finanțare pe viitor. Cred că am reușit să răspund majorității întrebărilor adresate. Vă mulțumesc! Mulțumesc! dezbaterea noastră este deosebit de importantă. Desigur, dorim să garantăm siguranța și în același timp să ne pregătim cât mai bine pentru a face față acestei amenințări, pentru că pericolul se poate amplifica. Deseori intervențiile sunt necesare nu doar pentru a um, omorâ câteva mii de capete de animale, ci chiar sute de mii. De aceea să ne închipuim ce ar putea să se întâmple și tocmai de aceea trebuie să înțelegem mai bine cum stau lucrurile și aici aș uh, pune accentul și pe implicarea societății civile. Și aici aș face trimitere la ce spunea domnul Agnew. Există multe forme extrem de diversificate de transportarea virusului și să nu uităm nici pe crescători, care până la urmă sunt cei care vor suporta costurile acestei uh, situații extrem de grave. Mulți dintre ei au dat faliment. Știm că politica comercială intră în competențele Uniunii Europene, dar asta face ca piața unică să aibă și părți bune și poate că tocmai aici rezide și părțile bune, dar și părțile cele mai vulnerabile ale acestei politici. Mulțumesc tuturor pentru participarea la această dezbatere. Încheiem aici uh, sesiunea plenară a reuniunii noastre și trecem la reuniunea coordonatorilor. Vă, vă rog să, vă, să, nu uit, să nu vă uitați cartelele de vot pentru sesiunea de după masă. La ora 15 vom avea voturi. Deci, acum uh, rog pe cei care nu sunt membri coordonatori să părăsească sala și rămânem informați de coordonatori.